mai multe comisii au hotărât să intre în negocieri interinstituționale conform uh, regulii 69C, aliniatul 1 din uh, regulamentul de procedură. Rapoartele care reprezintă mandatele pentru aceste negocieri sunt disponibile pe pagina web a plenarei și titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe plenare. Conform articolului 69C aliniatul 2 anumiți uh, deputați dintr-un grup politic sau mai multe pot să transmită în scris până mâine 13 iunie ora 24 um, să se voteze decizia de deschidere a negocierilor. Dacă nu se face această solicitare, comisiile vor putea începe negocierile. Aș dori să vă informez că miercuri voi semna alături de președintele Consiliului șase